So, meine... Stimate doamne, stimați domni, începem cu oarecare întârziere, dar am avut nevoie de mai mult timp pentru reuniunea coordonatorilor de azi dimineață și de aceea, iată, începem cu o mică întârziere. Dar câteodată așa stau lucrurile, nu avem ce să facem. Iată rezultatele reuniunii coordonatorilor. Am propus ca pentru complexul regulamentului privind dreptul de proprietate în materie de regimuri matrimoniale. Doamna Wallace va fi coordonator. Ea a făcut și propunerea cu privire la partene, parteneriate. Nu, nu, nu, este vorba de doamna Tain, scrie greșit aici și pentru celelalte două subiecte privind uh, Curtea de Justiție și uh, sporirea numărului de judecători. Aici competentă va fi doamna Wallace. La punctul 5 vorbim despre regulamentul Consiliului privind publicațiile electronice. Domnul Țiobu va face lucrul acesta. Apoi Staff Regulations. Aici competentă va fi doamna Roth Berendt pentru brevetul european va fi competent domnul Rapcai, pentru regimul lingvistic al acestuia va fi competent colegul Baltazar, pentru sistemul de brevete voi fi eu competent, pentru imunități ținem cont de rotație, cazul Rigide Magistris 2011 264 de aici, de acesta se ocupă domnul Rapcai și pentru ridicarea imunității domnului Severin se va ocupa domnul Spironi, Speroni. În ceea ce privește avizele, cu privire la accesul public la documentele Uniunii Europene, doamna Lichtenberger va prelua acel raport și Facing the Challenge of the Safety of Offshore Activities – Aici se pune problema răspunderii față de mediu și competentă va fi doamna Lichtenberger. Ultima, proposal for a directive for mortgage credits, competent va fi domnul Lechner. Acestea sunt lucrurile pe care doream să le comunic comisiei. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, politica de audit, lecțiile crizei. Dau cuvântul domnului Antonio Masi Hidalgo. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc raportelor din umbră pentru interesul de care au dat dovadă în uh, acest raport și pentru sprijinul pe care mi l-au um, acordat. Și aș dori să vă împărtășesc uh, câteva dintre aspectele pe care mi le-au uh, adus la cunoștință în timpul discuțiilor, astfel încât companiile să um, funcționeze corespunzător și consumatorii să fie protejați. Credem că auditarea sau că um, companiile de audit uh, trebuie să fie responsabile, iar membrilor trebuie să fie independenți, astfel încât să asigurăm um, cea mai bună funcționare. Aceasta este o metodă simplă care ne va permite să garantăm independența. Dar oricum, uh, foarte mulți parlamentari resping această idee. Cred că micii controlori ar trebui să fie mai receptivi la această propunere. Președintele Lene a făcut o propunere care este reluată în raport și anume este vorba despre o ajungere la o medie între diferitele poziții. Susțin astfel amendamentul 49 și 50 cred că este o mică eroare de traducere pe care va trebui să o corectăm cred că am putea să adăugăm următoarele. Cere Comisiei să efectueze un studiu de impact pentru a limita consecințele pe care le-ar avea rotația între agențiile mari și mici și care ar putea să conducă la deconcentrarea pieței. Dar cred că amendamentul 63 ar putea să fie interpretat în mod greșit. Iar amendamentul 110 explică în detaliu ce înseamnă administrația deschisă. Și aș vrea să vă întreb dacă nu cumva am putea să avem o formulare mai scurtă. Domnul Lene are amendamentul 117 care spune că ar trebui să existe cel puțin doi auditori care să nu fie din cele patru mari companii de audit, the four big. Uh, și există și un alt uh, aspect și anume acela al serviciilor complementare. Aceasta este o chestiune esențială și pentru a garanta independența auditorilor trebuie să ne asigurăm că există o restricționare a funcțiilor suplimentare îndeplinite de companiile de audit. Aș prefera să revenim la formularea anterioară de la punctul 14, dar aș dori ca și Comisia să comenteze pe această temă și aș dori să ne prezinte o listă a serviciilor sau o listă a condițiilor în care ar permite efectuarea altor servicii, pentru că trebuie să știm ce servicii sunt compatibile și care nu sunt compatibile. Raportorii din umbră au uh, oferit un sprijin considerabil pentru că au făcut-o cu cele mai bune intenții. Totuși, cred că există unele puncte care sunt deschise unei interpretări greșite, de exemplu amendamentul 24 care prevede obligativitatea ca auditorii să uh, dea socoteale supervizorilor sau autorităților de supervizare. Trebuie să vedem uh, care sunt uh, aranjamentele care există pe piață în ceea ce privește această răspundere față de agențiile sau autoritățile de supraveghere. Apoi, amendamentul 40, de exemplu, este poate puțin prea restrictiv. Nu, iar amendamentul 41 la amendamentul 41 nu putem să spunem că evaluările de risc sunt neapărat o obligație legală, pentru că presupun costuri uh, uriașe, pentru, mai ales pentru o companie mică și mai ales într-o perioadă de recesiune. Acesta este un aspect pe care ar trebui să-l uh, discutăm. Altfel, uh, este vorba despre implementarea mai strictă a standardelor internaționale de audit și aceasta este o idee foarte bună. Așa cum spuneam, aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele propuse. Uh, contribuțiile lor sunt binevenite și sunt sigur că vom uh, ajunge la niște compromisuri excelente și sper că vom putea să contribuim la lucrările Comisiei IMCO. Mulțumesc foarte mult, Acum domnul Bodu are cuvântul. Mulțumesc. Uh, sugestiile pe care eu, în calitate de raportor din umbră, le consider necesare pe acest raport sunt următoarele. Nu sunt de acord cu rotația obligatorie și nici cu numirea și remunerarea decisă de o terță parte. Consider că ambele vor crea confuzie și vor mări costurile auditului, plus că aceste prevederi nu vor lovi numai în Big Four, ci vor lovi și în celelalte firme de audit mici și mijlocii. Nu sunt de acord în principiu cu auditurile duale, dar sunt însă de acord ca participarea firmelor la contractele de oferte pentru desemnarea auditorului să fie mai largă. Consider de bun augur eliminarea clauzei din contractele bancare cu privire la numirea auditorului, și de asemenea îmi doresc o delimitare clară între activitățile de audit intern și activitățile de audit financiar extern, deoarece altfel s-ar uh, uh, crea o confuzie care de asemenea duce la o creștere a costurilor și la o scădere a calității. În concluzie, uh, cred în încurajarea firmelor mici și mijlocii, fără însă a lovi cu ciocanul în Big Four. De asemenea, sunt uh, încântat că, după depunerea amendamentelor de către colegi, observ că opinia raportorului principal nu mai este atât de diferită de opinia mea. Mulțumesc! Danke, Frau. Mulțumesc, doamna Tain. Ja, ich möchte mich Aș dori să mă rezum la punctele litigioase. Îi mulțumesc domnului Masi pentru acest raport. Este un raport excelent, un raport foarte detaliat. Îi mulțumesc și pentru faptul că în cadrul rotației ține cont de propunerile de compromis din partea mea și din partea domnului Lene vis-a-vis -vis de amendamentul 24 sunt de acord cu domnul Bodu nu, nu pot însă să sprijin argumentele. Trebuie să fie obligatorie acea normă, pentru că altfel există un conflict în materie de obligații discreționare față de contractant. În cadrul crizei financiare, auditorii nu, știam, nu știau dacă să se adreseze sau nu autorităților competente și în ce măsură au voie să colaboreze cu acestea ei trebuie să fie eliberați de acest conflict de interese și acest lucru trebuie să fie obligatoriu. Dacă toți auditorii sunt de acord că trebuie să fie obligați față de autoritățile competente și este în special vorba despre autoritățile de supraveghere bancare cu care trebuie să coopereze, ei bine, atunci vă pot spune, vă pot spune că niciunul nu a fost pentru o, structu, o structură facultativă. În multe state membre structura este una obligatorie. În ceea ce privește interdicția de servici și de neauditare, aici trebuie să existe o delimitare clară, dar nu trebuie să existe neapărat o interdicție, trebuie să facem o, să facem o distinție clară între delimitarea de servicii de auditare și de consultare și o interdicție în acest sens. Cred că cuvântul interdicție este mult prea puternic. Acest lucru s-ar aplica doar la institutele financiare mari, pentru că acestea sunt auditate oricum doar de Big Four. Și uh, într-un astfel de sistem am am o societate din cadrul Big Four care auditează și alta care oferă consultații, consultanță și până, până la urmă, oricum, toate cele patru sunt informate în privința respectivei societăți. S-a spus deseori că rotația presupune costuri suplimentare, acest lucru este clar. Acum, din nou, bonusurile sunt plătite și pot să vă spun că băncilor germane le merge din nou foarte bine. Deci argumentul costurilor nu este neapărat valid. În ceea ce privește pierderea calității, da, nu trebuie să ignorăm acest argument. Și trebuie să ținem întotdeauna cont de cercurile de uh, vizați, cine anume este auditat, poate este vorba despre societăți care doresc să fie auditate, Trebuie să distingem între societățile mici, mari, medii, cele care sunt sau nu cotate la bursă și uh, trebuie să ținem cont de mărimea institutului financiar care efectuează auditul. Așadar, destinatarii diferă dacă de 90 de ani în Germania situația este constantă, este similară cu situația când ai același notar o viață întreagă sau același avocat. La fel, societățile au aceeași societate de auditare ani de zile și știu asta și din uh, cariera mea de notar. Cred că trebuie să facem delimitări clare, să facem distinții clare și s-a mai menționat faptul că auditarea ar trebui să fie obligatoriu pentru societățile mici și medii și acest, această idee a venit din partea auditorilor britanici. Bineînțeles, trebuie să fie făcut audit, un audit corect, dar trebuie să procedăm diferențiat, pentru că misiunile auditorilor în, în uh, Marea Britanie țin de competența consultanților financiari din Germania și de aceea nu doresc să îl elimin pe acesta din circuit în Germania, privându-l de competențele care îi revin. În ceea ce privește interdicția aceea, cred că m-am referit deja la ea. În ceea ce privește limitarea creșterilor, și aceasta este o idee importantă. Dar aici uh, sunt de altă părere decât domnul Lehner. Chiar dacă limitarea creșterii se referă doar la serviciile de auditare în amendament, cred că trebuie să ținem cont de de cuantumul respectiv deci, practic, dacă vorbim despre o societate mică, atunci auditorul va fi mic, dacă societatea este mijlocie, auditorul va fi mijlociu și dacă e mare, auditorul va fi mare. În ceea ce privește institutele financiare și în ceea ce privește societățile, piața este din ce în ce mai concentrată. Vă pot spune că înregistrăm o concentrare tot mai mare și băncile și institutele financiare cresc, cresc în continuare. Asta este situația în momentul de față. Trebuie să ne adaptăm la această situație. Întrebarea este cât de mari pot să devină, dar noi nu putem uh, regla acest lucru pe cale artificială. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul coleg Laub. Gracias, presidente. Eu sunt partea. Mulțumesc, domnule președinte. Am citit această carte verde în amănunt și sunt mulțumit pe ansamblu, dar după cum se întâmplă adesea în astfel de situații, pe măsură ce trece timpul și te gândești la lucruri uh, mai aprofundate, așa se întâmplă și cu brevetele, aspecte sau puncte adoptate în trecut care au fost explicate și care pareau să fie perfect acceptabile în trecut, după aceea reapar și îți pui întrebări. La fel se întâmplă aici cu serviciile suplimentare ale auditorilor, rotația auditorilor. Acum trei sau patru ani toate lucrurile păreau clare și acceptabile ca atare. În mod logic, cred că în lumina evenimentelor din Franța și Italia, oamenii o să se gândească sau o să regândească întreaga poziție în mod inevitabil, o să acorde o atenție considerabilă acestor aspecte, dar nu vreau să se generalizez în mod excesiv, pentru că întreaga chestiune a auditului este complicată. Au existat probleme și în trecut, le-am analizat uh, acum patru ani. Între timp, cred că am adoptat măsuri care au adaptat practicile în întreaga zonă pentru a fi mai aproape de ceea ce considerăm noi a fi cele mai bune practici. Actualele structuri sau actuala situație nu este perfectă și în ce privește propunerile, cred că linii mari sunt acceptabile, cu excepția punctului în care dau înapoi în ce privește lucruri pe care le-am convenit în urmă cu patru ani. Cred că nu s-au schimbat multe lucruri, cu excepția faptului că avem mai multă experiență și am văzut cât de importantă e întreaga chestiune a rotației. Am văzut acest lucru în raportul Bucone din Italia. Trebuie să existe o rotație auditorilor la fiecare patru ani. Experiența ne-a arătat că în acest context e ceva important, dar uneori e un principiu care poate să creeze probleme suplimentare, poate să reducă calitatea auditului și poate de asemenea să mărească foarte mult uh, costurile, pentru că multe informații se pot pierde în transferul responsabilităților de audit de la o companie la alta. Iată de ce calitatea suferă uneori dramatic. În ce privește alte servicii pe care le efectuează firmele de audit, am citit uh, aceste propuneri de amendamente, cred că există legislație care limitează anumite alte servicii care pot fi prestate de firmele de audit, ceea ce este corect, dar cred că pentru companiile de serviciu public există deja anumite controle. O cale de progres ar fi să este o mai bună supraveghere din partea organismelor independente de reglementare și acesta e un domeniu în care Trebuie să avem o imagine mai largă pentru că auditorii reprezintă operatori multidisciplinari în prezent și există multe aspecte, multe abilități tehnice de spiritualitate, pentru că lucrează într-un mediu mai globalizat și într-un domeniu de activitate mult mai larg. Deci nu e o accepțiune mai restrânsă cea de audit cum era în trecut. Deci trebuie să ținem cont de acest aspect atunci când elaborăm legislația europeană. Trebuie să încercăm să asigurăm că dăm posibilitate firmelor să funcționeze cu eficacitate și în special IMM-urile. Auditul IMM-urilor trebuie să eliminăm clauzele contractuale prin care anumite companii sunt legate, sunt obligate să-i folosească pe cei patru mari auditori. Vrem ca IMM-urile să genereze mai multe locuri de muncă în Europa, să poată să funcționeze cu mai mare libertate, să aibă o mai mare libertate de alegere. Deci vrem să nu mai fie legați de un anumit auditor. Comisia a vorbit despre companiile de audit și numirea de auditori de către un comitet și nu de către acționari există diverse criterii care ar putea sau ar trebui să fie utilizate, mi se pare un lucru care ar trebui să fie aprofundat. Cred că, din fericire, nu va exista o presiune externă deosebită asupra noastră. Spre deosebire de situația cealaltă unde a existat multă presiune din exterior. Timpul ne-a arătat că autoritățile naționale reacționează, își îmbunătățesc legislația și că există o mai mare încredere uh, în gestionare pe plan național. Acesta e un lucru pe care mă bucur să-l văd. Cred că există o întreagă chestiune a responsabilității, a răspunderii de natură penală sau în ce măsură, dar cred că ne devem în direcția cea bună și multe chestiuni care au fost ridicate de colegi în trecut au fost uh, soluționate în mod satisfăcător. Nu aș vrea să intru din nou în întreaga discuție generală, Cred că linia sugerată de președinte este adecvată și am speranța că vom putea să ajungem la un consens atunci când finalizăm discuțiile. Mulțumesc și eu sunt pe lista vorbitorilor și aș dori să spun că doamna Tain are mare dreptate în privința cărții verzi. Ea vizează auditul financiar în sine, dar trebuie să înțelegem că există diferențe masive și din perspectiva interesului public. Sunt cu totul și cu totul de acord cu ea, în sensul că dacă vorbim despre institute financiare mari, care au o importanță sistemică, acestea trebuie să fie tratate altfel, pentru că există un, public, un interes public clar, există norme clare și trebuie să se verifice faptul că ceea ce se întâmplă în cadrul lor este corect și echitabil. Nu este vorba doar despre interesele proprietarilor, ci despre interese sistemice, despre interesele contribuabilului, contribuabilului și uh, la final trebuie să reținem că nota de plată este plătită de public. Și de aceea trebuie ca regulile să fie cât se poate de stricte și ca în cele din urmă controlele să fie corecte. Bineînțeles, Același interes este și în cazul uh, societăților cotate la bursă. Există investitori, există și riscuri legate de aceștia, banii pot fi pierduți foarte ușor. Uh, regulile trebuie să fie la fel de stricte și în cazul lor. Poate că interesele nu sunt la fel de mari ca în cadrul institutelor financiare, dar interesul public există. Acțiunile sunt dirijate de uh, proprietar sau investitor și așa mai departe și lumea este ușor diferită aici. Trebuie ca auditorul să verifice anumite servicii secundare care sunt impuse de natura activității. Pot fi, de exemplu, servicii fiscale, servicii financiare. Deci trebuie să avem o diferențiere clară între ele și dacă Uniunea Europeană uh, dorește să propună noi măsuri legislative și Cartea Verde este prevăzută cu astfel de măsuri, atunci diferențierea dintre, să spunem, cei mari și cei mici și dintre nevoile celor mari și celor mici trebuie să fie reflectate în această nouă legislație. Dar aceasta este o observație de natură generală din partea mea. Acum dau din nou cuvântul domnului raportor și după aceea trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că dom- comentariile domnului lui Sesui s-au uh, subliniat faptul că suntem uh, cu toții de acord și că ne îndreptăm, uh, ne apropiem cu toții de sprijinirea acestei cărți verzi și încurajăm eforturile pe linia care a fost adoptată pentru că a spus pe bună dreptate, nu doar în Cartea Verde, ci și în mai multe conferințe de presă și discursuri pe care le-a ținut în Europa că situația actuală trebuie să se îmbunătățească. S-au efectuat multe studii, auditorii francezi au uh, stabilit un exemplu aici. Au existat mii de analize care s-au făcut în ce privește funcționarea auditorilor francezi și cred că un lucru care este clar este faptul că vrem să avem mai mare libertate de alegere pe piață, vrem să există o mai mare ofertă din partea IMM-urilor pentru a echilibra poziția dominată a celor patru mari firme. Cred că acesta este spiritul european care evoluează într-un mod împotriva monopolurilor sau oligopolurilor pentru a sprijini sectorul IMM-urilor. Asta, acesta e un uh, lucru pe care domnul Barnier vrea să-l realizeze, deci ar trebui să-l sprijinim cât mai mult și mă bucur să văd că și colegii sprijină această idee și faptul că colegii înclină să sprijine ce a sugerat domnul Lehner și anume că trebuie să găsim o formulare adecvată pentru a transmite acest mesaj Trebuie într-adevăr să sprijinim întregul spirit al uh, acestei cărți vers și cred că este ceea ce încercăm să facem aici. Dacă putem continua să ne propunem acest lucru, cred că până pe 23 mai vom avea un text bun pe care vom putea să-l sprijinim cu toții, chiar și colegul uh, meu, domnul Bodu, chiar dacă are niște rezerve că poate mai îndepărtat de spiritul cărții verzi, până și dânsul va putea să accepte. Mulțumesc, domnule raportor. Cred că vom vota, după cum am stabilit, în mai și cu siguranță că vor mai exista propuneri de compromis până atunci. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul 18, unde vorbim despre căile alternative de soluționare a litigilor. Are cuvântul doamna Diana Wallace. Uh, thank you very... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte este în mod clar un schimb de opinii inițial al, cu privire la cea mai recentă comunicare a Comisiei legată de căile alternative de soluționare a litigilor. Acesta este un domeniu în care această comisie s-a implicat de foarte multă vreme, pentru că această problemă a căilor alternative de soluționare a litigiilor și a medierii are ca scop asigurarea unui mai bun acces la justiție pentru cetățenii europeni. Și acest lucru este esențial în uh, domenii de drept uh, civil și comercial. Noi avem acum un uh, document de consultare care Uh, se referă la utilizarea căilor alternative de soluționare a litigilor pentru soluționarea disputelor legate de tranzacțiile comerciale și practicile comerciale în Uniunea Europeană. Acesta este titlul, dar uh, în interiorul uh, documentului textul este dedicat exclusiv chestiunilor legate de consumatori. Și atunci avem o oarecare problemă legată de cine se ocupă de acest subiect în cadrul Parlamentului, pentru că problemele legate de protecția consumatorului revin Comisiei pentru Piața Internă, iar uh, căile alternative de soluționare a litigilor și medierea sunt chestiuni orizontale care revin uh, acestei comisii. Cred că este important să avem totuși o contribuție la această consultare, pentru că este clar că de-a lungul timpului comisia noastră a avut uh, dificultăți uh, atunci când uh, s-au uh, dezvoltat proiecte care sunt gestionate la nivelul DigiSanco și care nu au fost neapărat gestionate la nivelul DigiJustice, dar care totuși au legătură cu aspectele procedurale. Știu că reprezentanții Comisiei de la Sanco sunt prezenți astăzi aici și cred că ar fi util dacă și dumnealor ne-ar da câteva idei despre cum văd ei această problemă. În mod clar, uh, consultarea se încadrează în ceea ce ne spunea doamna comisar Reding săptămâna trecută. Este vorba de ideea dumnea ei de justiție pentru creștere pe piața internă și cred că ar trebui să fim foarte implicați în acest demers. În ceea ce privește mm, soluționarea alternativă a litigiilor, noi nu credem că este neapărat doar o problemă care ține de consumatori, deși este importantă importantă și această perspectivă. Există însă și raportul dumneavoastră, domnule președinte, legat de uh, compensațiile colective și în acest context uh, soluționarea alternativă a litigilor este o modalitate prin care putem să abordăm și compensațiile colective. Deci noi din totdeauna am spus clar că vrem să avem această discuție generală legată de modul de funcționare a căilor alternative de soluționare a litigiilor serviciilor. Știm de asemenea că aceste căi alternative ar putea să fie importante și în uh, cazurile de uh, defăimare sau acuzațiilor de defăimare. De asemenea, își găsesc locul și în dreptul uh, familiei. De aceea, comunicarea Comisiei este binevenită și este esențială pentru buna funcționare a pieței interne. Există și aspecte orizontale și alte chestiuni care țin de căile alternative de soluționare a litigilor și care țin de competența acestei comisii. Acestea au legătură, de exemplu, cu cerințele procedurale aferente cu clauzele privind uh, căile de soluționare alternative în uh, contracte sau aspecte de confidențialitate uh, care țin de un arbitru sau de un mediator, formarea profesională și acreditarea acestor specialiști. Deci toate acestea au legătură cu medierea și, bineînțeles, că um, vor avea legătură și cu implementarea directivei privind medierea. Așadar, este important să avem uh, o imagine de ansamblu asupra procedurilor conexe și cred că ar trebui să ne exprimăm dorința de a extinde modul de abordare de către Comisie a acestor căi alternative ținând seama de viziunea doamnei comisar cu privire la justiția pentru creștere în Europa. Și în acest context, uh, căile alternative de soluționare a litigilor sunt esențiale dacă vrem ca piața internă să funcționeze și dacă vrem să oferim un acces bun la justiție. Iată unde ne aflăm în momentul de față. Însă aș vrea să știu uh, care este părerea colegilor cu privire la legătura dintre această comisie și acest raport și cum gestionăm acest raport. Încercăm să extindem ceea ce spune comisia sau cum ar trebui să procedăm? Și oricum aștept cu interes și punctele de vedere ale comisiei. Mulțumesc. Doamna McAfee. Well, uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc uh, și doamnei Wallis, care este raportoarea noastră. Eu sunt uh, raportor din umbră din partea grupului meu politic și, așa cum spunea doamna Wallis, uh, avem o experiență foarte bună în ceea ce privește căile alternative în această comisie. Data trecută, la plenară, am avut o audiere foarte bună și oarecum am îndemnat comisia să promoveze această chestiune pentru că aceasta face parte din agenda referitoare la accesul cetățenilor la justiție. Cred că este o inițiativă importantă și nu cred că trebuie să fie o chestiune care ține doar de consumatori sau de dreptul comercial. Noi uh, în această comisie am lucrat foarte mult în acest domeniu și este o chestiune foarte importantă pentru cetățeni. Noi ne ocupăm despre accesul cetățenilor la justiție și drepturile cetățenilor și este bine ca comisia noastră și doamna Wallis să preia conducerea în acest, în acest subiect. Sigur că există și aspecte legate de protecția consumatorului, dar după părerea mea, aceasta ține foarte mult de drepturile cetățenilor și accesul lor la justiție și uh, noi primim uh, scrisori uh, la birourile noastre parlamentare din partea circumscripțiilor noastre. Noi ne confruntăm cu foarte multe cazuri ale cetățenilor care au probleme cu accesul la justiție. Uh, și uh, în uh, țările în care trăim, uh, oamenii noștri lucrează, muncesc, se căsătoresc și de aceea căile alternative de soluționare ar fi o modalitate mai ieftină și mai eficientă de acces la justiție. Desigur, noi întotdeauna am recunoscut dreptul cetățenilor de a se adresa instanței dacă procedurile alternative nu dau rezultate. Cred că este un raport uh, interesant și o problemă importantă pentru Comisie. Nu vreau să-mi exprim acum un punct de vedere definitiv cu privire la uh, cât de larg ar trebui să fie domeniul de aplicare. Trebuie să mă consult cu colegii mei. Trebuie să vedem cât de mm, extinse trebuie să fie recomandările noastre, dar aștept cu interes să lucrez cu doamna Wallis, care are foarte multă experiență în acest domeniu și, cum spuneam, este un raport foarte important pentru comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! O să încerc și eu să dau un răspuns la întrebarea doamnei Wallace. La fel ca doamna McAfee, consider că căile alternative de soluționare a litigiilor sunt extrem de importante pentru dezvoltarea pieței interne europene. Toată dezbaterea pe care am avut-o noi a demonstrat faptul că există o serie de obstacole soft care împiedică întreprinderile, care pun bețe în roate întreprinderilor uh, medii, de exemplu. Ei, ele nu pot recunoaște structurile juridice și, uh, în plus, costurile pot fi mult uh, reduse prin, această, prin aceste căi alternative de soluționare. Nu este însă vorba strict despre o chestiune ce ține de consumator, bineînțeles că ține și de consumator, dar nu doar de ei, pentru că vorbim despre aceleași probleme și în cadrul societăților mici și este vorba despre a crea mecanisme cât mai simple la care acestea să aibă acces. Bineînțeles, ne trebuie și norme de drept procedural și este cât se poate de important ca noi în comisia noastră să dăm tonul. Bineînțeles că vom coopera cu Comisia IMCO și vom ține cont de procedura din articolul 50. Cam atât din partea mea. Acum, iată, Comisia dorește să intervină. Doamna Wallace rugase Comisia să intervină dacă este cineva din partea Digi Sanco aici și poate să intervină. Vă rog. Yes, good morning. Da, bună dimineața, mulțumesc domnule președinte. Sunt Cristina Ruso, șef de unitate la Digi Sanco pentru servicii financiare și acțiuni de despăgubire pentru consumator. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul și posibilitatea de a clarifica intențiile comisiei. Proiectul privind acest sistem de soluționare alternativ pentru litigi este un program strategic în programul de activitate pentru domeniul special comisiei. Fiind o propunere strategică, înseamnă că Comisia s-a angajat să o înainteze, această propunere, și calendarul prevăzut este să avem o propunere până pe 15 noiembrie anul curent. Pot să confirm că din partea Comisiei propunerea se leagă de consumatori este menită pentru consumatori pe piața internă aceste căi alternative de soluționare litegilor. Legătura între propunerea noastră și piața internă o să devină și mai clară mâine când Comisia va adopta Single Market Act, în care această propunere privind căile alternative de soluționare a litigiilor va fi unul dintre, una dintre cele 12 acțiuni, uh, considerate acțiuni uh, prioritare pentru Single Market Act. Ce vă spun acum când vorbesc despre acest act al pieții unice? Așteaptă decizia formală din partea colegiului de mâine. Vreau să menționez de asemenea faptul că deja am avut o discuție la Parlamentul European privind căile alternative de soluționare a litigilor cu participarea doamnei Wally și domnului Baldasare, care a prezidat. Cu acea ocazie, pe 11 martie, am subliniat în amănunt ce am dorit să facem cu propunerea noastră prin căile alternative de soluționare a litigilor, care în esență o să acopere lacunele. O să creezi un sistem de căi alternative de soluționare a litigilor pus la dispoziția consumatorilor în punctele în care nu există. Cred că acestea erau informațiile pe care doreați să le aveți în această fază și vă stau la dispoziție dacă aveți nevoie de informații suplimentare, dacă vi se pare necesar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi uh, comisiei. Diana, la final, dacă dorești să intervii, nu. Atunci nu îmi rămâne decât să mulțumesc tuturor pentru participarea la această dezbatere. A fost un prim schimb de opinii. Vom continua această dezbatere. Ajungem acum la prezentarea E-Comisiei. Îl salut pe domnul Vinland, care este vicepreședinte al Parlamentului și care răspunde de chestiunile legate de internet. Spunea că trebuie să fie găsită o cale pentru a avea un astfel de E-Committee. Secretariatul va face o scurtă prezentare, după care vom trece la vot presidente que nos dé estos cinco minutos para poder eh, sensibilizar. Mulțumesc, domnule președinte. Am rugat să ni se dea 5 minute pe ordinea de zi pentru a vă arăta acest nou instrument, pentru a vi-l prezenta. Această e-comisie, e-committee privind comisiile pe internet un nou instrument care a fost uh, elaborat uh, și ni s-a părut util. Noi suntem cobai, noi am fost aleși, așadar la sfârșitul săptămânii sau luni vom începe faza de pilot, așa, dar va trebui să ne bazăm pe reacțiile, pe feedback-ul din partea dumneavoastră. Am informat deja grupurile politice și asistenții, dar e important ca și deputații să fie la curent cu ce se întâmplă. Aceasta e pagina de internet pe care o veți vedea când veți uh, accesa pagina de internet a Comisiei Juridice, veți vedea calendarul. Vă arată pe calendar nu doar întâlnirile, ședințele, după cum vedeți aici, include și alte lucruri, cum ar fi trialogurile, alte reuniuni ale grupului sau grupurilor de lucru, deci orice activități care se leagă de Comisia de Afaceri Juridice va fi prezentată pe calendar. Veți clica pe o anumită dată a reuniunii, veți putea avea acces la agenda. Pe computerul noastră va merge mai rapid, aici e puțin mai încet, dar veți putea avea acces la agenda, la toate documentele de ansamblu legate de reuniune Ce altceva. În partea stângă, E parte interesantă pentru că e ceva foarte flexibil care vă dă da acces la o gamă diversă de informații, e lista de membri, de exemplu. apoi comitetul executiv, uh, secretariatul, detalii despre aceste persoane. Diversele responsabilități apoi membrii grupurilor politice, puteți vedea și diversele aspecte ale mandatului Comisiei pe subiecte. Sunt multe informații pentru ședință. Nu o să vi le prezint pe toate pentru că mergem mai încet și ne-am blocat aici, dar avem, de exemplu, rapoarte, alte documente, agenda, activitatea în desfășurare. Puteți avea acces, de asemenea, la transmisia în sistem webstream a ședinței, planul de activitate, planul de muncă, diverse calendare, de asemenea, apoi uh, uh, proiecte de raport. E o inițiativă excelentă care va da multe mult mai multe informații decât erau disponibile în trecut pe internet. Aici, de exemplu, raportul domnului Karim. Încerc să găsesc și rapoartele <clears throat> raportorilor din umbră, dar nu le-am găsit. Aici avem raportorul, administratorul uh, responsabil, în alte cazuri ar fi o secțiune și pentru raportorii din umbra în dreapta, apoi e un link cu avizele de la celelalte comisii parlamentare cu aceleași informații. Aici se spune vot, va fi lista de vot actualizată în ultimul moment, nu o punem acolo decât în, ultima, în ultimul moment ca să fie actualizat, apoi un link legislativ care vă prezintă contextul și alte elemente care vă oferă informații cu privire la cine de la Comisia Europeană se ocupă de acest lucru, ce administrator de la grupurile politice se ocupă de raport, de aviz sau de ce este vorba acolo. Și apoi aici, pe partea laterală, aceea structură, aici avem rapoarte, avize adoptate procese verbale, toate aceste informații care vor fi actualizate în mod periodic și puteți le utilizați și ca dosar, ca fișier pentru a căuta o documentație precedentă. Aici sunt niște titluri standard pe care le utilizăm sau nu, dar unele dintre ele vor fi pentru Comisia de Afaceri Juridice, pentru că avem niște proceduri uh, informale pe care n-am putea să le includem în sistemul obișnuit pentru rapoarte și avize. De exemplu, aici, dacă avem uh, rapoarte de litigiu, de avize ale delegațiilor privind puterile legislative, toate aceste elemente se aici. Legislație delegată, de asemenea, referințe sau trimiteri de la comisie le includem aici. Dar e și o secțiune privind subsidiaritatea, avize recente, Uh, de la parlamente naționale, contribuții politice pe care le fac parlamentele naționale, o secțiune cu privire la imunități, dar aceea e o secțiune cu caracter confidențial și apoi o secțiune cu privire la regulile interne care se aplică comisiei noastre, regulile pe care le utilizăm când ne ocupăm de imunități și informații privind audierile, atelierile, diverse delegații ale comisiei noastre și grupurile de lucru. Vor exista informații cu privire la agenda, puncte care o să vină în viitor la propria. Deci, din punctul de vedere al secretariatului, e un instrument util care ne va da posibilitatea să vă oferim informații în timp real, cu eficacitate, lucruri pe care altfel n-am putea să le facem, pentru că ar trebui să le trimitem prin e-mail. Așadar, aș vrea să subliniez încă o dată faptul că vrem reacții, vrem feedback din partea dumneavoastră indiferent de ce natură, pentru că e o parte esențială a acestui proiect pilot. Deci orice aveți de spus, orice fel de reacție pozitivă sau negativă, ce vă place, ce nu vă place, ce merge, ce nu merge bine, ce ați vrea în plus, vă rog să ne spuneți. De papier las führen, Frau Mulțumesc. Cred că vor, mai, vor exista mai puține documente, doamna Lichtenberger, acum dacă doriți să interveniți. Sper că va fi și mai bine, mai disponibilă rețeaua din exterior, pentru că toate acestea nu servesc la nimic dacă nu avem acces la rețea. Legătura este, mul- este rea de multe ori și eu una mă confrunt cu dificultăți de multe ori. Bineînțeles, nici eu nu sunt un mare fan al uh, hârtiei, dar trebuie să spunem că disponibilitatea unor informații trebuie să fie uh, asigurată, pentru că în momentul de față lucrurile nu stau așa. Mulțumesc. Am notat dorința dumneavoastră. Rainer? Aș mai spune un lucru. Care lucruri sunt, uh, care informații sunt accesibile din afară, care din interior, cum ne asigurăm că colegii noștri din parlamentele naționale chiar se bucură de acest acces și chiar îl utilizează. Poate că ar trebui să găsim o, un format, eh, poate că ar trebui să avem un workshop cu acele parlamente naționale care au un birou aici și eh, de exemplu, dacă setăm pe traducerea în limba bulgară a raportului Wallace, ce, va, ce vom avea acolo? Un, un document Word sau uh, Parlamentul trebuie să verifice la nivelul biroului dacă documentul a fost introdus sau nu? El acceso, el acceso del exterior lo, lo tiene en el sentido de que existe. Accesul din exterior va fi posibil, evident, dar după cum am subliniat, există deja acces la internetul Parlamentului, deci dacă aveți acesta, acesta va fi disponibil pe acea cale. Va exista o prevedere în sistem ca acest lucru să continue. Parlamentele naționale nu vor avea acces la acest internet, dar dacă sunt aici, atunci vor avea acces, pentru că au acces la rețeaua noastră deja de aici. Deci accesul extern este pentru dumneavoastră care sunteți deja autorizați să aveți acces la internet, nu e pentru altcineva. Dar AITE, care este direcția generală care se ocupă de acest proiect, va urmări situația, va monitoriza cum evoluează. Au dat din cap, deci este corect. Oricum, aceasta este doar o primă prezentare, cu siguranță vor mai exista discuții, veți putea adresa întrebări secretariatului, vor, va exista, vor exista întâlniri cu asistenții, cu secretariatele comisii, comisiilor și așa mai departe. Punctul va fi reluat pe ordinea de zi după ședința din mai și vom vedea până atunci ce progrese ne înregistrăm. Bun, trecem acum la votare și mă refer mai întâi la raportul domnului de Grandes privind politica UE de combatere a terorismului. Vă rog. Sí, gracias, señor presidente. Brevísimas palabras, porque no hay... Mulțumesc, doar câteva cuvinte, nu am foarte mult de spus. Lucrurile au mers foarte lin și nu vreau să creez probleme. Tot ce vreau să spun este să mulțumesc pentru contribuția la raportul meu, care a fost bine primit. Mulțumesc domnului Baldesar pentru amendamente fost o atitudine foarte favorabilă la a contribui pentru a îmbunătăți formatul raportului și mulțumesc și raportorilor din umbră, doamna Castec, care a adus o contribuție valoroasă și a ajutat la punctele 3 și 4 în special și a făcut posibil să realizăm niște îmbunătățiri importante, cred că în mod clar a dus la un raport mai bun. Există un amendament oral nu știu dacă să-l prezint sau nu. Doamna Castex dorea să-l uh, propună, se referea la terorismul uh, radical. A avut o îngrijorare că poate în formularea actuală nu e suficient de coerentă și a sugerat că nu vrem să ne referim la terorismul islamic pentru că e un subiect prea delicat cuvântul, pentru că lumea islamică e foarte sensibilă, pentru că nu e întotdeauna vorba de terorism. Terorismul nu e neapărat și islamic, iată de ce fundamentalist termenul ar fi mai fericit decât islamic, pentru că altfel ar părea că arătăm cu degetul la islamici sau la islamiști și cred că acesta e un amendament pe care Comisia ar dori să-l discute. În rest, spune că este la latitudinea Comisiei la vot. Raportul din urmă s-a ocupat de documentul de lucru din punctul de vedere pe care l-a considerat necesar și cred că toată mai este mulțumită. Domnul Rapke, colega noastră nu este azi aici. Nu știu sigur, dar cred că ați înțeles ceva greșit la punctul 3. Nu se dorește ca termenul terorism islamic să fie înlocuit, se dorește păstrarea acestui termen, dar în, urmă, în următorul rând, cuvântul jihad se dorește înlocuit. Deci termenul terorism islamic rămâne, dar în locul termenului jihad se dorește celălalt termen. Domnul uh, coleg Karin. Mm, zilele trecute am luat la cunoștință o statistică foarte interesantă din partea Agenției Europene contra Terorismului, care m-a informat că doar 2% din actele teroriste din Uniunea Europeană din 2009 au fost atribuite teroriștilor islamici. 98% au fost comise de alte grupuri de extremiști și cred că ar trebui să avem un echilibru în ceea ce facem. Danke. Mulțumesc, domnul De Gandus, după care votăm. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, amendamentul propus de doamna Castex și dumnea ei vrea să avem uh, termenul de uh, violență radicală. Deci violență radicală. Acesta este termenul pe care vrea să-l introducem nu vrea să, introdu- să înlocuiască termenul de terorism islamist, dar cred că vrem să avem exact aceeași formulare propusă de Okay. Aceasta este propunerea. Bineînțeles că au existat confuzii, poate în momentul traducerii. Asta este propunerea din partea doamnei Castex și lucrurile rămân așa. Haideți să votăm, spune președintele. Amendamentul 1, doamna Castex, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Procedura este ca până acum. Nu voi întreba care sunt, câte abțineri sunt. Amendamentul 2 din partea doamnei Castex pentru împotrivă. Vom număra pentru, Împotrivă. Se respinge. Propunerea de compromis 1. Domnule președinte, la 3 am avea amendamentul oral din partea doamnei Castex. Da, acum văd, aveți dreptate. Deci, amendament oral din partea doamnei Castex vis-a-vis -vis de alineatul 3 nu este în lista de vot, dar uh, și nici nu a fost uh, prezentat. Domnule de Grandes? Entiendo că nu există de la... Domnule președinte, știu că radicalismul nu trebuie șters, pentru că este menționat într-o altă secțiune a textului. Nu înseamnă că trebuie să-l ștergem aici. Uh, Vamos da, a ver si, si Herr Kollege Rapkay, Sie jetzt einen mündlichen Änderungsantrag zu Paragraph 3 gestellt. Domnule Rapke, ați avut un amendament oral la alineatul 3? Hier, der wird verändert, ja? Genau. Domnul de se întreabă dacă există un amendament oral sau două. Erlegen kann, wenn man möchte. L-am împărțit în două. Das ist relativ einfach. Este relativ simplu. aici scrie în momentul în care vorbim despre un terorism radical de tip jihad. Jihad este termenul pe care dorim să-l înlocuim, nu altul. Aveți așadar termenul terorism de tip jihad, care trebuie să fie înlocuit prin formularea terorism radical, violent. Cine este pentru acest amendament? Cine este împotrivă? das letztere war die Mehrheit, dann 13. ist dieser mündliche Änderung. Acest amendament oral nu este adoptat. Ajungem la propunerea de compromis 1. Cine este pentru? Domnule Rapcaie. În numele doamnei Castex am de făcut o mică completare. Dacă mergeți la lista de vot pe pagina 2, la literele îngroșate, vedeți la final că se spune It is necessary to seek cooperation. Și noi ne-am dori ca înainte de cooperare să mai scriem și dialogue and, deci dialogue and cooperation, dialog și cooperare. Domnul raportor pare să fie de acord, așadar putem vota. Cine este pentru acest compromis 1, vă rog, ridicați mâna. Cine este împotrivă, se adoptă. Ajungem la amendamentul 3, Castex, pentru, împotrivă, se respinge. Dar nu e pe lista mea. Ok, ist o abgelehnt, ist egal. Änderungsantrag 4, Baldassar, wer ist... Amendamentul 4, Baldassar, cine e pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. 5 este retras, 6 pentru. Împotrivă. se adoptă. 7 pentru, Împotrivă. se adoptă. 8 pentru, Împotrivă. se adoptă. 9 pentru, Împotrivă. se adoptă. 10 pentru, Împotrivă. se adoptă. 11 pentru, Împotrivă. 12 la 11, deci se respinge. 12 pentru, împotriva, se adoptă. 13 pentru, împotriva, se adoptă. 14 pentru, împotriva, se adoptă. Avizul în întregul său pentru, împotrivă, două voturi împotrivă, abținere acum, nu e nicio abținere, bun, se adoptă Felicitări, domnule raportor. Ajungem acum la raportul Wallace. Nu trebuie să vorbim foarte multe, putem să votăm direct. Deci, propunerea de compromis 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 4 pentru, Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 5. Am scăpat de acesta. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO A pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO D pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Propunerea 9 de compromis împotrivă se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 4 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 5 pentru împotrivă se adoptă. IMCO B pentru împotrivă se adoptă. Propunerea de modificare 20, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, se respinge. IMCO C pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO E este preluat ca atare, fără vot. Compromisul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO F pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 1 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 1, prima parte, pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul nou pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 10 pentru, 10 pentru. Care e problema? Am uitat ceva? Suvase. was Ah, that's on compromise. Ah,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 and of the impact assessment evaluating the proposed options in order to establish the real need for progress in the field of contract law at European level. I would just ask Mrs. Regner to confirm. Aș vrea doar să rog pe domnul Regner să confirme, pentru că eu înțeleam că singura modificare pe care o faceți este să introduceți cuvântul could la început. Ați făcut și alte modificări? Da, așa, cum v-am citit. Deci nu vorbim despre același text acum. Dar totuși uh, este un text foarte diferit și sunt împotrivă să fie introdus în acest stadiu al discuției. Cred că nu este acceptabil să schimbăm cu totul lucrurile, pentru că este un amendament cheie, este o parte importantă. Într-adevăr, este ușor neobișnuită situația. Textul este într-adevăr complex. Deci sunteți împotriva acestui amendament oral? Da. Raportoarea nu este de acord, așadar nu poate fi votat în această formă. Deci compromisul 10 va fi votat în actuala sa formă. Cine este pentru compromisul 10? Vă rog, ridicați mâna. Cine este împotrivă? Majoritatea a fost pentru. Deci, compromisul 10 este adoptat. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Ajung la amendamentul 46. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Din nou, cine este pentru? Amendamentul 46. Cine este împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 47. Pentru. Împotrivă? Se adoptă. 51. Pentru. Amendamentul 51. A, nu mai e. Bun, ă, îmi pare rău. Compromisul 11. Mai întâi compromisul 11. Cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Ajung acum la amendamentul 51. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se adoptă. Compromisul 12 pentru. Împotrivă? Se adoptă. Ajungem la 54 și 55, care sunt identice. Pentru, împotrivă, se respinge. Ajung la 56. Pentru, împotrivă, respins. 57. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 14 pentru, avem split votes. Pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 10 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 13 este preluat ca atare, compromisul 15 urmează pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 17, din nou un split vote, prima parte, pentru, Împotrivă se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă se adoptă. Ajungem la compromisul 18. Cine e pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Ajung la IMCO 12. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 19 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 94. Amendamentul 94 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 11 este preluat ca atare. Compromisul 21 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 20 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 124 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, se adoptă. 126 și 127 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, se adoptă. Econ 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, se adoptă. Raportul în totalitate pentru, împotrivă, Abțineri, trebuie să întreb. Cine se abține? O abținere, două abțineri. Repetăm. Cine este împotrivă? Două voturi negative. Abțineri. Două abțineri. Restul pentru. Felicitări raportoare. Iată că am încheiat și acest vot dificil. Ajungem la raportul Angelicăi Nibler. Nu cred că este nevoie să mai bada. Mulțumesc, stimați colegi, nu doream decât să vă mulțumesc foarte mult. Au fost făcute multe propuneri din partea dumneavoastră, propuneri de completare și am ținut cont de majoritatea dintre ele. Am ajuns la un compromis și vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Mă bucur că am ajuns în stadiul de vot. Doamna McAfee. Și eu aș dori să-i mulțumesc raportoarei pentru că a fost dispusă să ajungem la compromis. Și cred că dacă votăm compromisurile, raportul va fi unul foarte bun și va fi o inițiativă bună a Comisiei. Singura diferență pe care o avem în grupul SND este că vrem uh, un vot pe părți la amendamentul de compromis 12. Aceasta este singura diferență pe care o avem. Mulțumesc. Good. 99. În regulă. Sunt de acord în proporție de 99%. Bun, începem cu compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 4 nu mai e, cine e pentru IMCO 2? Pentru, împotrivă, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, se adoptă. NV 2 pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, se adoptă. I3 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, numărăm cine este pentru la 32, cine este împotrivă, Se adoptă. 33 pentru. Împotriva. Ba nu. Nu e cazul aici. Este caduc. Ajungem la 34 pentru, împotriva, se respinge. Acum este 34 pentru, împotriva se adoptă. IMCO 1 pentru, împotriva, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, se adoptă. I36 pentru, împotrivă, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. I317 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, Împotrivă. Se adoptă. NV10 pentru. Împotrivă. Se respinge. NV15 pentru. Împotrivă. Se respinge. NV1 pentru. NV1 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Se, ad, se adoptă. NV 13 pentru se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 6 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, se adoptă. 52, 53 pentru, împotrivă, se respinge. 54 pentru, împotrivă, se adoptă. i 3 4 pentru, împotrivă, se respinge. NV 17 pentru, împotrivă, se respinge. i 3 9 pentru, împotrivă, se respinge. 55 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul oral numărul 1 ba nu, 56 pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum vine amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, se respinge. 58 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, se respinge. 60 pentru, împotrivă, se adoptă. 61 cu amendament oral se elimină cuvântul bureau pentru, împotrivă, se adoptă. MB16 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 12, prima parte, pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte, pentru, Împotrivă? Nu, ne oprim. Cine e pentru? Cine e pentru? Deci a doua parte de la compromisul 12. Cine e pentru? Împotrivă. Deci se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, se adoptă. Nici nu ar fi trebuit să votăm pentru că e caduc. 72 pentru. Deci la 72 trebuie să votăm. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotriva. Se adoptă. Amendamentul oral 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul oral 3 al raportoarei. Cine pentru, cine împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Econ B pentru. Împotrivă. Se adoptă. Econ C pentru. Împotrivă. Se adoptă. Econ D pentru. Împotrivă. Se respinge. 11 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Se respinge raportul în totalitatea sa, cine este pentru, cine este împotrivă, două voturi împotrivă, abțineri, nu sunt abțineri, deci se adoptă felicitări doamnei raportor. Apoi avem uh, raportul McCarthy, foarte pe scurt, domnule președinte, înainte să votăm, ca întotdeauna aș dori să le mulțumesc celor care și-au alocat timpul necesar, în special domnul uh, Bodu, să depună amendamente. Mie îmi place când uh, văd lista de vot și văd foarte multe compromisuri, pentru că asta înseamnă că integrăm cât mai multe amendamente. Regret să vă spun că nu am putut să susțin multe dintre amendamentele doamnei Tain și vreau să vă explic de ce pentru că majoritatea amendamentelor uh, ne-ar face imposibil să folosim acest ordin. Ar uh, elimina posibilitatea de a utiliza ordinul decât dacă ar exista o um, hotărâre judecătorească uh, substanțială. Și de aceea nu pot neapărat să accept aceste amendamente. Uh, apoi uh, costurile ar fi alocate doar creditorului și am spus că vrem să avem uh, o chestiune deschisă, să decidem de la caz la caz și trebuie să vedem dacă în unele cazuri creditorul este cel care suportă costurile sau dacă debitorul. Deci trebuie să fie o chestiune deschisă. Vrem să avem uh, un sistem prin care să i vânăm uh, pe datornici, dar uh, nu vrem ca uh, cei care fraudează să se poată muta dintr-un stat în altul și vrem să avem această posibilitate de a îngheța activele. De aceea am vrut să avem această abordare deschisă. Mă întristează un pic acest lucru, dar cred că acesta este singurul rezultat pe care pot să-l accept. Îmi pare rău că sunt împotriva lor. Accept amendamentul domnului Bodu pentru că îmbunătățește îmbunătățește textul, îmbunătățesc textul și uh, îl fac mai, uh, mai eficient. Mulțumesc. Aștept cu nerăbdare votul. Pentru că amendamentele mele nu o să găsească susținere azi, aș dori totuși să spun ceva, pentru că nu am avut un shadow meeting și nici nu am avut o dezbatere după prezentarea raportului. Este prevăzută sigilarea tuturor conturilor înainte de inițierea unei proceduri principale și înainte de informare. Deci, practic, înainte de confruntarea debitorului cu informația. De multe ori, debitorul nici măcar nu cunoaște faptul că există pretenții împotriva lui. Nu pot fi oferite uh, informațiile legate de cont. Cu alte cuvinte, creditorul uh, pot fi uh, oferite informații cu cu privire la conturi, deci creditorul poate să afle aceste informații în toată Uniunea Europeană și acest lucru nu înseamnă decât că vor avea loc abuzuri. De asemenea, există riscul de confuzie, în special în cadrul procedurii automatizate. Ați văzut, avem tot mai multe cazuri de confuzie pentru că cineva introduce în mod eronat date în calculator de exemplu, avocatul creditorului deodată ajunge ca uh, debitor în sistem și așa mai departe. Poate că pe plan național acest, acest lucru nu este neapărat o problemă, pentru că uh, înghețarea contului poate fi depășită în curs de o zi, dar pe plan transfrontalier situația poate fi dificilă. Dacă eu sunt în Sicilia și trebuie să uh, cer înghețarea în Finlanda a unor conturi, ei bine, aceasta poate dura luni de zile și oricum în unele țări eh, procedura este foarte, foarte lungă și greoaie și în tot acest timp eh, conturile eh, sunt sigilate, bineînțeles pot beneficia de o hotărâre care însă va fi greu de pus în aplicare, o instanță germană pot, poate să-mi uh, acorde compensații de 200.000 de euro, dar eu pot să spun că dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru, de acei bani aș fi putut să, cump, să cumpăr acțiuni sau ce știu eu ce alte valori mobiliare sau valori imobiliare. Deci, uh, pe scurt, eu cred că acesta nu este un progres, ci un regres. Pentru că sigilarea se produce înainte de introducerea unui, uh, unei acțiuni principale. Uh, Aileen, după care trecem la votare. Trebuie să răspund. Trebuie să reacționez, pentru că e vorba de aceste preocupări cu experiența germană, dar aici e vorba de 27 de state membre și ce aș vrea să spun și să o asigur, să o liniștesc că ce facem aici nu um, E un raport din proprie inițiativă unde stabilim niște principii clare, o agendă pentru comisie să facă niște propuneri legislative și toate aceste chestiuni pot fi tratate într-o propunere legislativă. Dar ce nu putem face este să avem diverse amendamente care pur și simplu să reflecte un posibil, potențial abuz de sistem, când nu avem un abuz în sistem. Deci, cred că în primul rând ar trebui să avem niște principii în sistem, uh, comisia să facă propunere legislativă și aceste chestiuni vor fi ridicate la momentul adecvat în contextul propunerii legislative. Asta mi se pare cea mai bună cale de progres. Mulțumesc. Trecem la vot. Începem cu amendamentul 1, Bodu. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Econ 1, nu votăm aici. Econ 4, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 2, Tain, cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Econ 10, ca o completare, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3, pentru. Împotrivă. Se respinge. Econ 67 nu se votează. Ajungem la 4, pentru. Împotrivă. Se respinge. 5 pentru, împotrivă, se respinge. 6 pentru, se respinge. Se, cine este împotrivă, se respinge. eco 9 nu trebuie votat. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, se respinge. 5, completare, Econ 5, cine pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, se respinge. Econ 8 nu trebuie votat. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, se respinge. 12 pentru, împotrivă, se respinge. 13 pentru, împotrivă, se respinge. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Raportul în totalitatea sa pentru, împotrivă, abțineri, o abținere. Deci se adoptă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 Co do pierwszego wniosku. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește această propunere, în ce privește temelul juridic, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că documentele au fost furnizate foarte târziu, abia vineri, și săptămâna trecută am fost la Strasburg vineri nu este zi de lucru. Unele dintre documentele pe care le-am primit abia ieri, luni dimineața, ceea ce a însemnat că a fost extrem de dificil ca eu să analizez documentele. E vorba de sute și sute de pagini, deci aș dori să solicit secretarului să mă informeze și pe ceilalți raportori dinainte pentru că, practic, este aproape imposibil să faci față unei astfel de situații. Cred că unele dintre elementele care trec dincolo de ce ține de temeiul juridic pot fi incompatibile cu tratatul. De exemplu, e vorba de o primă majoritate calificată sau chestiunea sancțiunilor automate aplicate statelor membre care încalcă cerința privind uh, deficitul bugetar. Este în afara mandatului, dar aș vrea să vă atrag atenția și asupra acestui aspect. Cred că schimbarea temelului juridic nu se justifică. Iată de ce Temelul juridic corect în acest caz îl reprezintă articolul 121 alinatul 6. Celelalte temeiuri, 136 nu este corect, în ce privește politica de ocupare nu poate să fie teme juridic, iar celălalt se referă la zona euro în mod exclusiv. Dacă dorim un teme juridic pentru toate situațiile, nu putem să ne bazăm pe cele articole. Iată de ce propun articolul 121 alinatul 6 să fie temeiul juridic în conformitate cu propunerea serviciului nostru juridic și cred că va fi temeiul juridic corect. La următorul regulament, cred că temeiul juridic corect este 126 alinatul 14. Articolul 121 nu este cel corect pentru că se referă la coordonarea politicilor economice a statelor membre, iar regulamentul se referă la chestiunea deficitului bugetar. Iată de ce propun să utilizăm articolul 126, alinatul 14, ca temei juridic, după cum a recomandat serviciul nostru juridic. La următorul regulament, în ce privește întărirea supravegherii Aici cred că temei juridic corect este 121 alinatul 6. Iar în amendamente, articolul 148 și 136 sunt cele propuse ca temeiuri suplimentare, dar nu sunt corecte. Unul se referă la politici de ocupare, iar celălalt se referă la zona euro. Iată ce propun 121.6 la următorul regulament privind accelerarea procedurii privind deficitul bugetar. În această situație, temeul corect e 126.14, în articolul 136 propus în amendamente nu este corect, pentru că scopul principal al regulamentului nu îl reprezintă sancțiunile, ci mai degrabă reforma supravegherii fiscale Iată de ce propun ca temei articolul 126, alineatul 14, la următorul regulament privind aplicarea cu eficacitate a supravegherii fiscale bugetare. Temeiul corect este 121, alineatul 6 și 136. Alte propuneri nu pot fi considerate ca fiind corecte, atât de ce vă propun să votăm pentru articolul 121.6 și 136 ca temeri juridice. Și la ultimul regulament, privind măsurile de executare, temeiul corect pentru dezechilibrul macroeconomic, temeiul juridic corect ar trebui să fie articolul 121, alineatul 6 și 136. Articolul 148, politici de ocupare, a fost și el menționat în unele dintre amendamente, dar, după cum am spus mai devreme, acest articol nu poate fi utilizat ca temei juridic, iată de ce Cred că articolul 121.6 și 136 ar trebui să fie temel juridic corect. Acestea erau comentariile mele. pe juridic, mulțumesc. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, ați acoperit întregul pachet. Uh, Dacă aș putea acum doar să spun. Ca să o fac pe doamna Geringer să se simtă puțin mai bine e extrem de complicat și uneori variantele traduse nu sunt suficient de clare, dar mi se pare plauzibil, cel puțin, că am avut uh, propunerile comisiei și cred că pot să accept tot ce a spus dumneavoastră, dar pur și simplu nu sunt uh, perfect convins, nu sunt sigur 100% în legătură cu cifrele nu știu dacă le-am înțeles bine, așa cum le-am auzit prin interpretare. Frau Kollegin Lichtenberger. Doamna Lichtenberg. Da, die entscheidende Frage, und das ist jeweils 136. Sunt de acord. Nu știu dacă e vorba de 146 sau 136, cred că ar fi mai degrabă 136. Doream să clarific. Oricum am în text acest lucru. Doamna Ettinger bo sama siebie nie przetłumaczę. Natomiast... Desigur că nu pot să evaluez eu interpretarea, spune vorbitoare, dar aș vrea să vă spun că mi-am bazat recomandările pe recomandările Serviciului Juridic al Parlamentului și propunerea Comisiei Europene. Ich darf fragen, wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Deci putem vota toată lumea pentru, cine e împotrivă, eventual abțineri, deci votul a fost unanim. S-a aprobat punctul 25, gestionarea operațională a sistemelor informatice de mari dimensiuni. Mulțumesc foarte mult. A, al doilea caz e mai puțin complicat, se referă la temel juridic pentru înființarea Agenției pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mari dimensiune, spațiu de libertate, securitate și justiție. Sunt de acord cu necesitatea de a avea 85, 2 și 88, punctul 2, ca temei juridic pentru acest regulament. Cu alte cuvinte, temeiul juridic corect în acest caz îl reprezintă articolul 74, 77, punctele 2a și b, articolul 78, punctul 2e, 79, 2c, 82, 1D, 87, 2A, și articolele 85, punctul 1 și 88, punctul 2. Și propun să votăm în consecință. Ok, care va fi Wortmeldungen? De... În regulă. Niciodată nu am mai văzut atâtea, atâtea temeiuri juridice într-o singură, într-un singur act legislativ. Bun. Nimeni nu pare să se opună, nu sunt nici abțineri, se adoptă. Ajungem la următorul punct. Este vorba despre raportul uh, domnului Karim. Vă rog. Chairman, thank you. This is... Mulțumesc, domnule președinte. Este un lucru foarte clar. Există doar o mică problemă care ar trebui menționată, dar nu merită mai mult decât o mențiune. Și m-am uitat uh, la această chestiune foarte pe scurt Serviciul juridic uh, a menționat că avizul va trebui să fie actualizat pentru a ține seama de aplicarea lui 290 și 291. Aceasta este singura mențiune. Restul uh, lucrurilor sunt foarte clare. Doar dacă nu cumva vreți să vorbesc mai în detaliu despre această propunere, dar eu nu îmi propun să fac acest lucru pentru că lucrurile sunt foarte clare și cred că putem uh, doar să încuvințăm dând din cap, domnule președinte. Gibt es da Wortmeldungen zu? Andere Stimmen nicht der Fall. Dorește cineva să intervină? Nu? Atunci acceptăm. Atunci se adoptă. Ajungem la următorul punct. Conform listei mele este punctul 31 la chestiuni diverse, dar pentru că este o chestiune care este legată de votare, anticipăm un pic. Înainte de a da cuvântul domnului Engström, aș dori să spun că este vorba despre un raport mai vechi al domnului Crowley, de acum trei ani, deci în uh, uh, mandatul anterior. A existat, uh, am avut o primă lectură, după care ani de zile nu s-a întâmplat nimic. Acum, din partea președinției ungare, ni se semnalizează faptul că există posibilitatea uh, ca, în cele din urmă, Consiliul să adopte în uh, prima lectură decizia noastră. Sunt două lucruri care trebuie să fie corectate. Primul lucru, înainte de cuvântul before, trebuie să fie cuvântul on, deci este pur și simplu vorba despre o eroare de formulare care nu are nicio legătură cu conținutul din prima lectură. Al doilea lucru, termenele pentru raportare stabilite acum trei ani au expirat de mult, ceea ce înseamnă că acum trebuie să se facă o implementare analogă a ceea ce am intenționat să spunem atunci, practic să extindem termenele pe o perioadă de doi ani. Este vorba de două propuneri care în mod automat uh, vor se, de care se va ține cont în mod automat de serviciul juridic, dar din motive de transparență am fost de părere că ar trebui să discutăm acest lucru în comisie. Repet, nu este vorba despre o modificare calitativă a celor decise acum trei ani, dar această, aceste modificări tehnice ne permit luxul de a spune pur și simplu da Consiliului. Altfel, riscăm să ajungem în a doua lectură și așa mai departe. Din câte știu eu, uh, nu puteam calcula atunci că va exista o majoritate calificată în Consiliu la vremea respectivă. Acum dau cuvântul domnului Ekström. Thank you. Yes, uh, I... Mulțumesc. Îmi dau seama că este un vot uh, foarte tehnic și nu știu cât de mult contează rezultatul. Totuși, decizia de a recomanda extinderea acestor drepturi de la 50 la 70 de ani a fost luată de legislatura anterioară într-un uh, vot uh, pe o dezbatere foarte mm, aprinsă. Regula 59 spune că dacă au existat uh, noi alegeri și a fost ales un nou parlament, atunci dacă se solicită acest lucru de către parlamentari, uh, chestiunea va fi readusă în discuție și gestionată corespunzător. Astăzi uh, încep să colectez uh, semnături pentru activarea acestei reguli, pentru că cred că a fost un dosar controversat și există foarte multe dovezi uh, științifice cum că această extindere nu ar fi o idee tocmai bună și cred că Parlamentul ar trebui să aibă șansa să discute încă o dată această chestiune. Deci eu voi uh, lucra la strângerea celor 40 de semnături și să sperăm că vom putea vota pentru a relua discuția pe marginea acestui subiect și de aceea voi vota împotriva acestor modificări, deși îmi dau seama că nu contează chiar așa de mult. Danke, aber ich muss dann noch einen Hinweis geben. Wir haben im Rahmen des Să vă mai spun uh, un lucru. În cadrul deciziei Omnibus, anul trecut, am confirmat acest rezultat. Știu că deciziile Omnibus nu au fost uh, necontroversate, dar oricum erau conținute în respectiva listă și de aceea Parlamentul a spus, da, așa stau lucrurile. Practic, sunt stabilite premisele unei noi consultări. Aceasta este situația lucrurilor acum. Nu doresc să intru în detalii, ci doresc doar să fac o trimitere Este clar că Bun, domnul coleg a folosit uh, cuvântul vot strâns. Eu știu că grupul meu politic a votat pentru la vremea respectivă. Nu era vorba nici de cum de un vot strâns, din punctul meu de vedere. Vă rog. Din punct de vedere al conținutului nu doresc să adaug nimic. Dar aș vrea să spun că sunt un membru nou, doar în legislatura aceasta uh, am participat și de vreme ce există toate criteriile, nu văd de ce am... Uh, de, ce, de vreme ce sunt îndeplinite toate criteriile, nu văd de ce am transportat ceva în noua legislatură spune președintele. Păi acest lucru s-a mai întâmplat în cadrul deciziilor omnibus. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că există dubii cu privire la acest lucru și poate că ar fi bine să rugăm serviciul juridic să ne da o opinie. Pentru că atunci când uh, introducem amendamente foarte tehnice la un document pe care nu l-am studiat și care a fost uh, adoptat în mod neașteptat de către Consiliu, poate că ar trebui să știm care este părerea serviciului juridic. Deci Înțeleg că se dorește amânarea votării pentru a consulta serviciul juridic. Din punctul meu de vedere, nu cred că are sens, pentru că nici serviciul juridic nu ne va zice nimic nou. Procedura este clară. Doamna McCarthy, vă rog. Well, I mean, I, I can understand. Eu înțeleg ceea ce spune colegul meu, pentru că este o chestiune politică legată de copyright. Uh, și dacă dumnealui vrea să colecteze 40 de semnături, îi doresc uh, mult succes. Dar ați spus foarte clar că am acceptat uh, omnibus nu pot să fiu de acord cu colegul meu Renie, pentru că noi acceptăm foarte multe acte legislative care au fost acceptate nu acum patru ani, ci acum zece ani. De aceea avem mecanisme de revizuire. Eu credeam că astăzi votăm pe un mecanism de revizuire care să schimbe faptul că vroiam să revizuim uh, acea, acel act normativ până în 2010. Termenul a expirat și acum vrem să revizuim până în 2012. Deci este o ocazie de a revizui această legislație. Cred că discuția nu-și are rostul, pentru că din punct de vedere procedural am acceptat omnipus. Propun să votăm modificările tehnice. Puteți să cereți serviciului juridic să vă dea o opinie ulterior, dar uh, cred că serviciul juridic nu va veni cu nimic nou. Domnul Egelsle își va continua propria sa cale de a strânge cele 40 de semnături. Die Befassungsrechtsdienst macht ja nur Sinn bei Sachen, die recht Cred că are sens să consultăm serviciul juridic doar dacă este un punct litigios, dar nu vorbim aici despre un punct litigios, este vorba doar despre o modificare tehnică. Dar dacă vă mențineți cererea de amânare, vă rog. Mimo to, uważam, że sytuacja jest trochę nadzwyczajna. Cred totuși că situația este una extraordinară. În trecut, când aveam de-a face cu un document, iar raportorul nu era reales, atunci documentul ajungea la un alt eurodeputat. Deci există totuși o procedură. Și cred că în această situație extraordinară am putea să apelăm la serviciul juridic să ne spună care este opinia sa. Cunosc uh, cazuri, de exemplu, din legislatura precedentă, când întreaga procedură nu a fost finalizată, de exemplu, a doua lectură. Vă rog, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, respect o respect foarte mult pe Lidia, dar nu sunt de acord cu ea. Procedura a fost închisă, dar conform regulilor, procedura a fost închisă în prima lectură cu o majoritate covârșitoare. Deci nu este nevoie să continuăm această discuție. Ar trebui să votăm schimbările tehnice care sunt necesare pentru a lansa procedura cu Consiliul. Dar dacă vrem un aviz de la serviciul juridic, putem să îl obținem, dar nu trebuie să aibă legătură cu acest caz. Was im Parlament un acord din partea Consiliului ar fi un lucru grozav, ar fi scenariul ideal. Practic s-ar întâmpla 100% ce ne dorim noi. Și într-o astfel de situație nici măcar nu este dezirabilă o a doua lectură. mai ales că procedura a fost confirmată în cadrul uh, procedurii Omnibus. Oricum, am aici o cerere formală de amânare, vom contacta serviciul juridic, vom cere un aviz, cine este pentru, cine este împotrivă. Se pare că aceasta este majoritatea. Acum Haideți să votăm corigendumul. Cine este pentru corigendum? E clar, votăm corigendumul. Trebuie să treacă prin plen. Cine este pentru corigendum? Cine este împotrivă? Trei voturi împotrivă. Abțineri? Cine este pentru corigendum? Trebuie să numărăm. Ridicați mâinile, vă rog, pentru corigendum. Cine este împotrivă? Două voturi împotrivă. Abțineri? Trei abțineri. Trei abțineri, două voturi împotrivă. Corigendumul este adoptat. Va intra în plen și vom vedea cum merg lucrurile mai departe. Ajungem la punctul 8 raportul doamnei Wikström, după care continuăm cu domnul Karim. Doamna Wikström. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să am o intervenție foarte succintă și voi încerca să vă răspund și la întrebările pe care le veți avea cu privire la acest subiect. Comisia noastră elaborează un aviz pentru Comisia CULT cu privire la sistemul școlilor europene. Există foarte multe subiecte interesante uh, Uh, de discutat în ceea ce privește școlile europene, dar, ca întotdeauna, am încercat să discut această chestiune cu secretariatul pentru a găsi câteva puncte de vedere interesante pe care comisia noastră ar putea să le transmită comisiei cult și să ne concentrăm pe competența noastră puteți, vă rog, să vă purtați conversația în afara sălii, pentru că mi este foarte greu să continui cu această prezentare. Vă mulțumesc foarte mult! Așadar, acest aviz uh, este disponibil, din păcate, doar în limba en- engleză și de aceea vorbesc și eu engleză, dar vă voi explica principalele puncte. Uh, în primul rând, școlile europene se găsesc uh, astăzi într-un fel de mm, hățiș juridic uh, și nu prea fac parte din cadrul instituțional european și nici nu prea fac parte din uh, cadrul de învățământ al um, statelor naționale. Există câteva probleme practice, există o chestiune neclară. De exemplu, există probleme legate de jurisdicție și anume că actele adoptate de organismele școlii nu pot fi contestate în instanțele naționale. De asemenea, sunt în afara competențelor uh, avocatului poporului um, european. Deci, pentru a remedia această problemă, sugerez ca școlile să fie aduse sub umbrela Uniunii am primit foarte mult ajutor din partea secretariatului, care a lucrat excelent pe acest dosar și am încercat să găsim o soluție practică. Și am ajuns la articolul 165 din tratat. Citez din text. Uniunea Europeană trebuie să contribuie la dezvoltarea unui învățământ de calitate prin încurajarea cooperării între statele membre și, dacă este necesar, prin sprijinirea și completarea completarea acțiunilor lor cu respectarea deplină a responsabilităților statelor membre pentru conținutul învățământului și pentru organizarea sistemelor de învățământ și cu respectarea diversității culturale și lingvistice. Am încheiat citatul. În plus, mă voi analiza și modul în care școlile sunt inspectate pentru a menține un nivel ridicat de calitate a educației. Și, în fine, probabil că voi depune câteva amendamente pentru a consolida aceste aspecte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Dacă sunt cereri de intervenții, nu pare a fi cazul. Este o, un subiect foarte important toți sunt de acord. Deadline-ul pentru amendamente 31 mai. Ce puțin așa scrie pe documentele mele. Nu se poate. Pentru că dacă examinarea este prevăzută pentru 23 mai, nu poate fi vorba decât de 31 a patra, dar asta nu există și atunci e 30 a patra, dar nu se poate că e sâmbătă sau duminică, deci trebuie, ne trebuie altă dată. Există o propunere concretă pentru termenul de introducere a amendamentelor? Nu, pentru că va exista o audiere în cadrul Comisiei pentru Cultură. Da, da, aici scrie că amendamentul este... Nu, nu, nu, e o eroare, îi se spune domnului președinte. Deci rămâne 31 mai. Ajungem la următorul punct, raportul domnului Karim. Vă rog. Chairman, uh, colleagues, thank Domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc. Eu consider că acest raport este unul extrem de important pentru activitatea comisiei noastre mai ales în ceea ce privește impactul pe care îl avem noi în această legislatură în sensul unei mai bune legiferări. Sigur că există un context mai larg al demersului nostru și acesta are legătură cu modul în care vom ajuta economiile europene, industria europeană și IMM-urile să progreseze față de punctul în care se află acum. Și, domnule președinte, uh, vă rog să aveți răbdare să menționez două, trei aspecte înainte să trec la uh, partea consistentă a raportului. Ne aflăm acum într-o situație plină de provocări și există dovezi din surse foarte respectate că dacă continuăm așa cum uh, o facem în momentul de față ca și continent, cred că vom uh, da înapoi. Națiunile ar putea să, din Uniunea Europeană ar putea să nu se mai afle printre primele 10 economii mondiale și cred că ar trebui totuși să îmbunătățim procedurile de reglementare și să definitivăm piața unică. Pe 25 martie, Consiliul a avizat această abordare. Cum vom face acest lucru? Bineînțeles, un lucru important este să uh, ne mișcăm într-un ritm cât se poate de rapid pentru a finaliza piața unică prin priorizarea unor domenii precum servicii și energie, modernizarea pieței unice pentru era digitală. Piața unică adaugă 6 miliarde de euro pe an la economiile noastre, apoi continuarea liberalizării și uh, promovarea erei digitale, care ar putea să adauge încă circa 800 de miliarde de euro pe an. Este vorba de o îmbunătățire în, în fiecare an, o îmbunătățire semnificativă. Apoi trebuie să valorificăm beneficiile comerțului um, de pe urma semnării unor acorduri cu țări precum India, Japonia, Canada, Mercosur și țările din Asia. Acest lucru este esențial pentru că dacă vrem să ne deschidem spre aceste piețe, vom crea peste 5 milioane de locuri de muncă muncă, mai mult decât s-au pierdut în recesiunea actuală. Poate că nu știți, dar în uh, legislatura precedentă am fost raportor uh, pe negocierile raportului de liber schimb cu India și cred că uh, anul acesta, spre final, ar trebui să încheiem aceste Uh, acest acord și cred că câștigurile pentru companiile europene ar fi enorme. Trebuie să ne asigurăm că în Comisia Jurii instituim uh, cadrul corespunzător pentru a ne asigura că companiile noastre profită de toate aceste oportunități care se ivesc. Una dintre provocările cele mai mari cu care se confruntă oamenii în Uniunea Europeană atunci când deschid o nouă afacere este reprezentată de costurile aferente. Costă cam 600 de euro să creezi o companie în Brazilia, cam 641 de euro în India, 644 de euro în Statele Unite. Dar în Uniunea Europeană costul mediu este de aproximativ 2285 de euro. Este absolut incredibil dacă te uiți la cifrele din alte țări ale lumii. Vedeți uh, cât de mare este dezavantajul pentru companiile noastre și, bineînțeles, o mare parte a agendei noastre se referă la faptul că Uniunea Europeană trebuie să devină principalul centru pentru inovație și aici intervine sistemul pentru brevete. Trebuie să promovăm un lucru foarte important care se regăsește în raport și anume un fond uh, de capital de risc european care să investească în uh, companiile inovatoare cu creștere mare. Am să vă dau și un exemplu. Am văzut ce probleme mari avem cu Google în momentul de față și noi, la nivelul Uniunii Europene, a trebuit să ne implicăm și știu că Microsoft uh, a îndemnat Comisia să intervină. Pot să vă spun că în Uniunea Europeană avem un motor de căutare dezvoltat în ultimii opt ani și am dat peste el doar de câteva săptămâni în, uh, și a fost dezvoltată în circumscripția mea, în Regatul Unit. Deci nu avem un motor de căutare cu adevărat european și totuși acest motor există de 8 ani, iar acum există discuții în acest sens cu Comisia. Au evidențiat uh, mai multe lucruri, dintre care unul este disponibilitatea fondurilor care să-i ajute să își promoveze aceste activități. Apoi, o altă povară este legată de reglementări. Google nu s-a confruntat cu niciuna dintre aceste probleme și de aceea companiile noastre se află în situația în care se află. Acestea sunt statisticile. Din 95, 70% din companiile de inovație au fost create în Statele Unite, nu în Europa. Asta nu înseamnă că noi nu am fost inovatori am fost, numai că nu am creat mediul potrivit pentru ca oamenii noștri să profite uh, pe deplin de toate oportunitățile care li se prezintă. În acest raport, și am să ajung acum și la raport, uh, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că mi-ați permis să prezint acest context mai larg. În ce privește raportul, între elementele cheie pe care voi încerca să le fac este să asigur că nevoia de legiferare inteligentă va face parte din procesul legislativ de ansamblu de la inițiere, de la redactare, apoi prin faza de consultări, până la adoptare în Parlament, la Consiliu, apoi implementare și evaluare în ultimele faze. Deci nu e ceva ce ar trebui să apară o dată sau de două ori de-a lungul drumului, trebuie să ne asigurăm, să vegem că în întreaga durată în care legiferăm, în toate momentele ne asigurăm că facem acest lucru astfel încât să servească scopurile propuse, că totul este parte integrantă a ceea ce facem. Să reducem povara generală a legiferării în existența acestui Parlament, a Comisiei noastre și după aceea este un obiectiv cheie al Comisiei și al altor uh, acte de care se ocupă acest Parlament și trebuie să subliniem, să întărim și din perspectiva Comisiei de Afaceri Juridice. noile costuri de legiferare prin economisiri care pot fi identificate în alte domenii pentru a exista un echilibru de ansamblu. Poate să pară unora că e de fapt un truc, de fapt este o sugestie care vine în mod direct de la oameni din domeniul de la agenții economici care spun nu ne opunem legiferării, înțelegem că e nevoie de, dar excesul de legiferare creează poveri excesive. Există costuri implicate, trebuie atunci să ne scutiți de unele în altă parte. Deci e perfect rezonabil ca agenții economici să solicite așa ceva și cred că a venit momentul să reacționăm, să le răspundem. Trebuie să ajutăm IMM-urile cât mai mult posibil și cred că întărirea utilizării testului IMM-urilor din Small Business Act și inversarea sarcinii probatorii în ce privește aceste poveri pentru IMM-uri, IMM-urile ar trebui să fie excluse de la prevederile noastre, cu excepția cazului în care există argumente solide ca ele să fie incluse. Din nou, domnule președinte, IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene și trebuie să ne asigurăm aici că nu le împovărăm excesiv această coloană vertebrală a economiei. Trebuie să ne asigurăm că începem să le să-i scutim ori de câte ori putem de anumite poveri. În fine, în ce privește mesajele cheie din raportul meu, cred că e nevoie de leadership politic. În momentul de față avem o situație în care președintele Comisiei are responsabilitatea de a promova această agenda mai bune legiferări, dar cred că una dintre marile probleme este că de multe ori nu se bucură întotdeauna de prioritatea, de atenția președintelui Comisiei sau biroului. Nu se concentrează suficient și în acest raport vreau să fac un apel la un leadership politic mult mai clar și mai puternic. Cred personal că ar trebui să fie un comisar care să se ocupe, să aibă responsabilitatea supravegherii acestei agende până în punctul de livrare. În modul în care este în prezent, cred că nu va atinge rezultatele scontate. Câteva aspecte mai mici pe care nu le veți găsi acum în raport, dar până la urmă vor fi prezente. Am încercat să subliniez, domnule președinte, rolul parlamentelor naționale și angajamentul nostru, colaborarea cu ele. Știu că am evoluat mult în acest parlament după Lisabona pentru a le solicita contribuția. Vreau să mă bazez pe asta și să mă asigur că va deveni ceva mai puternic. Un lucru de care va trebui să ne ocupăm, unele dintre punctele mai slabe din sistem, cred, în special în legătură cu calendarele actuale pentru răspunsuri. Desa răspunsurile nu sunt suficiente, atât pentru Parlamentele Naționale cât și comisiile parlamentare să examineze aceste materiale și când vin e întreaga problematică dacă au venit doar în limba acelui Parlament Național, e necesar ca și noi să putem să asigurăm traducerile necesare pentru a putea include aceste contribuții la ce facem noi aici. O să sar peste ultimul punct de aici, domnule președinte. Calendarul pentru raport Cred că amendamentele trebuie să fie înaintate până la sfârșitul lunii viitoare. Vă rog să mă corectați dacă mă înșel. Dacă așa stau lucrurile, domnule președinte, singurul lucru pe care aș mai vrea să-l spun colegilor este eu cred că acesta e genul de activitate pe care trebuie să-l facă această comisie și pe această bază am o politică a ușilor deschise. Dacă colegii au orice sugestii să nu ezite niciodată să mă contacteze și o să încerc să uh, le satisfac solicitările, pentru că în comisie cred că avem un raport foarte bun, o relație bună între colegi, ceea ce aici e un punct pe agenda la care suntem cu toții uniți să ne asigurăm că atingem obiectivele. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, stimate coleg. Într-adevăr, Ezitarea uh, în cazul Microsoft a fost uh, în principal datorită lipsei de capital. Vă rog, doamna colegă. Mulțumesc. Suntem într-o situație de monopol din care cu greu mai putem ieși și care practic pune bețe în roate inovării. Din punctul meu de vedere trebuie să ținem cont de acest lucru. De aceea aș dori să fac o mică observație vis-a-vis -vis de debirocratizare. Marea soluție a debirocratizării. Această soluție folosește mai mult giganții de pe piață decât folosește IMM-urile și de aceea nu cred că este o soluție general valabilă, ci trebuie să avem o abordare diferențiată. De ce? Pentru că trebuie să... pentru că distorsiona, distorsionarea de pe piață are loc ca urmare a dominanței pe piață. Dacă spunem că de, prin debirocratizare de IMM-urilor le va merge mai bine, ei bine, nu pot decât să vă spun că practica ne arată altceva. Nu se poate să concureze elefantul cu șoricelul. E clar cine va câștiga. Cred că o legislație inteligență, inteligentă este una care creează un echilibru și nu una care adoptă soluții axiomatice. Apoi, în privința utilității, ce pot să vă spun? Inovarea are loc mai mult peste ocean, deci în Statele Unite ale Americii, decât la noi. Cred că în Uniune, în uh, America, inovarea sporește accesul pe piață. La noi nu este cazul. Și societățile noastre sunt inovatoare, dar introduc mai puține brevete, de exemplu, fac investiții mai puțin semnificative în eliminarea concurenților de pe piață și așa mai departe. Dar dacă numărul brevetelor este măsura inovării, atunci nu pot decât să ajung la concluzia că Statele Unite ale Americii uh, sunt mai inovatoare decât noi pentru că ei au brevete, fie ele și triviale numai că nu patentează și mersul pe jos. Acest lucru nu se poate întâmpla în Europa și trebuie să spunem acest lucru. Drepturile de proprietate intelectuală sunt folosite în ziua de astăzi pentru a elimina concurența de pe piață și nu pentru a duce la îndeplinire un contract social echitabil. Bineînțeles, ele nu trebuie să însemne că se ajunge la o situație de monopol. Cred că a fost menționat și faptul că echilibrul este o forță europeană, un atu al Europei. Americanizarea pur și simplu nu va funcționa în cazul nostru. Asta chiar în zilele noastre, o legislație foarte, foarte avansată eșuează adesea în Consiliu pentru că în statele membre anumite subiecte sunt tabu. Dacă ne închipuim că putem pur și simplu să adorăm prin imitație sistemul american, ei bine, cred că într-o astfel de situație ne lipsește viziunea. Ne trebuie capital de risc care să permită ajungerea unor idei extraordinare pe piață. Și aici cred că trebuie să intervenim în mod susținut. Întrebarea vis-a-vis -vis de eliminarea anumitor norme pentru ca totul să se regleze de la sine, ce să vă spun? Și într-un astfel de scenariu, cei mari sunt cei în avantaj și până la urmă nu se ajunge decât la o sporire a dominanței anumitor entități pe piață. De aceea pledez pentru mai multă atenție și pentru mai multă grijă în redactarea normelor. Vă mulțumesc! Grazie, Presidente. Cum ogni an... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. ne lovim de aceste chestiuni în fiecare an. Acest concept al îmbunătățirii legiferării, mai bună legiferare, desigur că nu vreau să aveți impresia că spun lucruri lipsite de respect față de ce fac colegii sau colegul. Nu. Ci e vorba de natura tratatului. E ca în Kafka, în fiecare an trebuie să avem acest raport. Am spus acest lucru de ani de zile. Ori am învățat, ori n-am învățat ideea de a îmbunătăți sistemul legislativ. Nu putem face acest lucru. Desigur că se pot face unele îmbunătățiri, dar cinstit, din când în când ar fi suficient. Desigur că ne putem propune obiective, dar nu are rost ca în fiecare an să se facă acest lucru. Ori legiferăm bine, ori nu legiferăm bine. Și cred că ne descurcăm destul de bine acest raport ar trebui să fie strâns legat de celălalt raport anual, care, după părerea mea, este mai justificat, și anume cel care se referă la evaluarea impactului legiferării și al impactului legislației adoptate, pentru că uneori, când legislația este transpusă, când trebuie să fie aplicată, nu este bine transpusă, nu este bine implementată și uneori pentru că legislația n-a fost bine redactată de la bun început sau e o lipsă de claritate. Dar nu cred că e o modalitate foarte eficace. Mulțumesc. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Următor vorbitor, mulțumesc, domnule președinte. În esență, sunt de acord cu domnul Speroni că ar fi o idee excelentă dacă am legifera dacă am adoptat legi de calitate excelentă, dar suntem conștienți de faptul că nu întotdeauna suntem capabili să facem așa ceva. Iată de ce avem uh, rapoarte cu privire la mai bună legiferare, la legiferarea mai inteligentă și întotdeauna adăugăm unele elemente. Cred că, în general, abordarea raportorului nu poate decât să fie salutată, mai ales în ce privește responsabilitatea de supraveghere în ce privește chestiunea mai bune legiferări și cred că unul dintre comisari ar putea într-adevăr să primească această sarcină mai bune legiferări. Aș vrea să fac câteva comentarii care să fie incluse în acest raport. Cred că ar trebui să ne referim la inițiativa cetățenească, o nouă inițiativă, un nou instrument și cred că ar fi o idee bună să fie menționată în raport. Putea de asemenea să facem o trimitere la faptul că ar trebui să facem tot ce putem ca să subliniem faptul că Consiliul și Parlamentul European în ce privește puterile legislative sunt pe picior de egalitate, pentru că nu toată lumea acceptă această idee. Cred că o valoare adăugată, o contribuție a acestui raport este faptul că toate actele legislative ar trebui să aibă și tabele de corelare incluse, o idee pe care o sprijinim. Asta în ce privește aspectele favorabile. În ce privește aspectele negative, aș menționa conținutul considerentelor. V-ați referit la unele documente pregătite de unele state membre, cum ar fi guvernul britanic, uh, olandez, belgian sau danez. Nu știu dacă e bine să faceți astfel de trimiteri în considerente. Dacă ar, e recomandabil să vă referiți la documente redactate de statele membre pe plan individual. mai ales că acele documente se referă la situații concrete, specifice dintr-o anumită țară. toate acele comentarii referitor la reducerea poverilor, a birocrației, tot felul de probleme de care se lovesc IMM-urile. Sunt puncte pe care le sprijin. Wikström. Mulțumesc, doamna Wikström. mulțumesc så mycket, jag tycker att det här är, verkar... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este o propunere foarte echilibrată din partea colegului meu. Mi se pare că toate elementele sunt adecvate și în măsură să arate care este natura reală a problemei. Într-adevăr, este ca un film pe care îl tot vizionăm în fiecare an dar haideți să ne gândim la ceea ce a spus Václav Havel odată. Trebuie să existe ceva care să rupă lanțul cauzal. Ceva trebuie să introducă legătura dintre cauză și efect. Și cred că colegul nostru poate să facă acest lucru prin acest text, dacă adoptăm acest uh, raport. Acest raport subliniază răspunderea pe care o purtăm. Trebuie să avem o bună legiferare. Și în cadrul acesteia trebuie să fie stabilită răspunderea noastră și trebuie să fie stabilite competențele noastre. Cred că este o propunere bună și ideea de a avea un comisar de resort mi se pare foarte bună. Nu văd care ar fi consecințele grave. De asemenea, sunt de acord cu ideea vis-a-vis -vis de inițiativa cetățenească și cred că este absolut necesar să avem tabere de corelare și să se facă și uh, evaluări de impact adecvate. Cred că Posibilitatea oferită de acest raport uh, este clară în sensul de a înregistra progrese și cu toții avem răspundere de a o face. Mulțumesc. Comparația cu Kafka era corectă, dar dacă noi n-am exista, comparația cu Kafka ar fi și mai potrivită. Uh, o ultimă remarcă. Dacă noi n-am exista, întrebarea e cine suntem noi. Nu este vorba de Parlament aici. Când mă uit câteodată la documentele Parlamentului, când mă uit tot ce se cere până în ultima clipă, atunci nu pot să spun că toate aceste lucruri duc la găsirea de compromisuri. Sunt de acord cu raportul și sunt de asemenea de acord că este o luptă împotriva morilor de vânt. La, acum 20 de ani am uh, vorbit cu cancelarul german Kohl și în cadrul acestei discuții a rezultat faptul că cea mai bună metodă de a spori inovarea ar fi prin a nu face nimic patru ani la bon. Și cred că s-ar aplica și, a aplica și în cazul Europei această soluție. Domnul Karim, aveți cuvântul acum. Sunteți de acord? Chairman, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc colegilor pentru contribuțiile constructive. Mi-am notat sugestiile și mă voi ocupa de ele. Nu știu ce impresie um, au colegii, dar nu sunt genul care să vrea să vândă castraveți grădinarului. Adică știu că există legiuitori cu mai mare experiență în acest parlament și ca um, relativ nou venit, nu sunt aici decât de șapte ani, nu cred că pot să mă includ în acea categorie. Dar acum, cu seriozitate, domnule, domnule președinte, în ce privește trimiterea din considerente la unele state membre. Ce am făcut, de fapt, în considerente? și baza raportului am subliniat această idee că încerc să utilizez ca exercițiu pentru a dezvolta relațiile noastre de lucru cu parlamentele naționale, cu toate guvernele naționale. Am recitit ce am inclus în considerente și ce am aici este mai întâi o trimitere directă la un raport intitulat Legiferare inteligentă care vine din trei state membre cheie Cred că orice autor în unui astfel de raport nu și-ar îndeplini datoria dacă n-ar utiliza ca punct de bază și dacă am utilizat-o, atunci ar trebui să fac acea referință, ceea ce am și făcut aici. Și în legătură cu un alt document pe care l-am menționat și apoi, desigur, scrisoarea de la diversi șefi de state membre și am făcut și la asta o trimitere directă. Dar toate aceste elemente conțin chestiuni de relevanță directă pentru ceea ce încercăm să facem aici. Știu că acest raport revine mult prea des într-un ciclu mult prea scurt, spun unii, dar acum, în contextul de după Lisabona, e un punct bun în care să facem un inventar a ce am realizat, să facem un astfel de raport și să le utilizăm pentru a promova agenda și știu că o mare parte a ceea ce facem aici e chestiunea legăturilor și relațiilor între și dintre instituții și asta ce noi, Parlamentul și Comisia noastră putem utiliza pentru a lăsa o amprentă ce credem că trebuie să fie puterea Parlamentului, cum intenționăm să o exercităm. Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut și aici. În încheiere o să repet ce am spus de la bun început o politică a ușilor deschise, stimați colegi, deci nu ezitați să-mi trimiteți e mail să spuneți ce părere aveți și ori de câte ori pot o să le includ, dar amendamentele putot, puteți să le înaintați până la sfârșitul lunii viitoare. Mulțumesc. Dankeschön. Mulțumesc. Termenul este de 1 iunie la amiază. Asta pentru că în 31 mai suntem în uh, Consiliu pentru Concurență, deci acesta este termenul pentru introducerea amendamentelor. Ajungem la raportul domnului Lechner. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu vor fi probleme, pentru că am mai vorbit despre aceste probleme. Este vorba despre îmbunătățirea și accelerarea, accelerizarea comunicării și nu despre o birocratizare suplimentară, chiar dacă acest lucru nu poate fi exclus pe deplin. Nu prea am vorbit despre Cartea Verde, deci problematica rămâne. Este vorba despre interconectarea registrelor centrale. Este absolut decisiv să se clarifice faptul că însemnătatea juridică a registrelor comerciale este diferită în fiecare stat membru și este diferită și între continente. Pe continent, conținutul registrului comercial uh, se bucură de încrederea publicului uh, larg, beneficiază de prezumția de bună credință. Bineînțeles, acest lucru nu se suprapune absolut perfect cu exactitatea acestuia, dar în lumina celor spuse de domnul Lichtenberger mai devreme, aș spune că, bineînțeles, ar fi mult mai simplu să este mult mai simplu sistemul britanic de registru comercial. Deci lucrurile trebuie să fie văzute tot timpul în uh, context. Dar oricum, în linii mari pot să vă spun că sunt de acord cu propunerea comisiei mi se pare de asemenea de salutat faptul că a evitat faptul uh, de a, de a extinde discuția prea mult, ci s-a concentrat pe punctele esențiale și anume îmbunătățirea și accelerarea comunicării de informații între registrele centrale comerciale. Consecințele juridice care uh, rezultă de aici nu sunt în mod necesar nu fac neapărat obiectul acestui, acestei directive. Practic vorbim despre trei directive despre branșe, despre fuziuni. Deci acolo este vorba despre comunicarea dintre registrele diferitelor uh, societăți și despre directiva din 68, care este în noua versiune din 2009. Aici avem o nouă idee care vizează accesul la registru și aici am identificat două elemente interesante. Fiecare modificare trebuie să fie înregistrată în termen de 15 zile și cred că această normă nu este posibilă din punct de vedere tehnic și practic. De ce? Pentru că, de exemplu, în Italia, Franța și Germania, dacă se dorește o înregistrare în registru central, este nevoie de verificări preliminare și acest lucru nu se poate face în, uh, într-un termen de 15 zile. Deci voi face o propunere de modificare aici. Și al doilea element de care doream să amintesc mi se pare de bun augur faptul că odată ce se acordă acces terților, este bine ca în momentul respectiv să există o informație cu privire la însemnătatea respectivului um, registru central sau registru comercial. Pentru că astfel accesul la acest registru este îmbunătățit. Pe partea tehnică trebuie să vă spun că nu am expertiză tehnică, și nu am uh, acces la toată această problematică. Comisia vorbește despre identificare și despre platformă. Pe ce platformă se produce tot acest proces? Eu, unul, nu pot să trag o concluzie aici. Trebuie să ne mai gândim și trebuie să ne gândim dacă actele delegate pe care le prevede Comisia nu merg prea departe. Poate că trebuie să le limităm uh, pe cale temporală. Dar oricum, în linii mari, propunerea mi se pare bună, mi se pare suficient de succintă și mi se pare justificabilă. Este încă nevoie de o serie de clarificări. În ceea ce privește birocrația, această chestiune privind identificarea și platforma, acestea trebuie să vizeze exclusiv interconectarea registrelor și nu trebuie să aibă niciun fel de efect asupra normelor care vizează societățile. Nu trebuie să împovăreze societățile și mai mult. Și acest lucru oricum nu ar trebui să fie reglementat pe calea actelor delegate. Nu pot să mă refer la toate detaliile. În linii mari, după cum am spus, lucrurile sunt în regulă, dar vom vedea și cum se vor poziționa statele membre și abia aștept să văd ce au de spus colegii. Dar cred că oricum, în termen rezonabil, această propunere va trece. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă există cereri de intervenție, nu atunci îi mulțumim raportorului. Ajung la punctul 29, aici nu avem nimic. La punctul 30 din nou nu avem nimic, subsidiaritate. Ajungem la chestiunile diverse pe care le-am tratat deja. Următoarea întâlnire are loc în 23 mai 2011 la Bruxelles. Mulțumesc tuturor participanților. Da.